Guten Morgen, ich begrüße Sie. Guten Morgen. <clears throat> Bună dimineața, vă salut la sesiunea ședinței noastre. Vom relua ședința noastră cu punctul de pe ordinea de zi, numărul 54. Este vorba despre votul uh, cu privire la raportul anual al Băncii Europene de Investiții. Dorește raportorul să ia cuvântul? Mulțumesc, doamnă președinte. Doar câteva cuvinte cu privire la acest punct. După cum bine știți, am amânat acest vot puțin pentru a putea să ajungem la niște compromisuri suplimentare. Am reușit în mare parte, așadar sper că vom avea un vot uh, încununat de succes. Mulțumesc. Cu aceasta, uh, colegul nostru vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc de asemenea să mulțumesc raportorului pentru munca făcută. Câteodată avem impresia că este nevoie de puțin mai multe eforturi, însă vreau să reamintesc un lucru și anume că există proceduri normale pentru a trece prin anumite etape și cred că de fiecare dată când există și aceste reguli nescrise, ei bine, acestea trebuie urmate de asemenea, pentru că așa s-a făcut în mod tradițional și până acum. Încă o dată mulțumesc raportorului pentru munca prestată. Mulțumesc pentru explicațiile dumneavoastră. Cu acestea trecem la vot. Considerentul OA. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Considerentul A. Pentru. Împotrivă. Verificăm electronic. Die Abstimmung ist geschlossen. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm electronic, vă rog. 3, check. Amendamentul 3, verificare electronică. Amendment 3, check, bitte. Amendamentul 3, verificare electronică. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 4 pentru, pe două părți. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge cu 10 la 12, dar haideți să verificăm. Cea de-a doua parte a amendamentului 4, verificarea se închide, se adoptă cu un vot în plus. Amendamentul 5 pentru, Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă. Din păcate trebuie să verificăm și cu privire la acest vot, pentru că situația este oarecum neclară. Cred că se adoptă cu un vot suplimentar. Votul este închis. Și iată, se respinge. Cu două voturi în plus. Amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 8. Pentru, împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge, dar verificăm și la amendamentul 8. Vot electronic, vă rog. PPE-ul a votat uh, cu un vot în plus. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 9. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 10. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul 1. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 11 devine caduc. Amendamentul 12. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că se adoptă, dar verificăm. Vot electronic, amendamentul 12. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 19. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 24 și 26 devin caduce. 27. Pentru. Împotrivă. Trebuie să verificăm. Vot electronic cred că se va respinge. Verificarea s-a încheiat. Se respinge. Respinge clar. Compromisul 3 pentru Împotrivă, abțineri se adoptă. 28 și 29 sunt acoperite. Amendamentul 30. Pentru. Împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 31. Pentru. Împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 32. Pentru. Împotrivă, se adoptă. 33. Pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 34. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 36. Pe două părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 37. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 38. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă, dar vom verifica electronic. Amendamentul 38. Votul s-a încheiat. Se adoptă. Amendamentul 39. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 40. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 46 este acoperit. Amendamentul 43 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 47. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 48 și 49 sunt uh, acoperite. Compromisul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 50. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 51. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 52 este acoperit. Compromisul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 64 este acoperit. Amendamentul 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 57 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 58. Vreți să verificăm? Amendamentul 57, verificăm, vot electronic. Amendamentul 57. PPE-ul a votat cu un vot în plus. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul 58. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că avem aceeași majoritate, dar verificăm electronic. Votul s-a închis. Se adoptă. Se adoptă cât se poate de clar. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 59 și 41 sunt acoperite. Amendamentul 60 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 61 este acoperit. Compromisul 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 62 și 63 sunt acoperite. Compromisul 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 65 și 70 sunt acoperite. Amendamentul 66 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 67 și 68 sunt acoperite. 69. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. INTA 1. Acoperite compromisul 9 și INTA 2, de asemenea. Votăm cu privire la INTA 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. INTA 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri la așa se verificăm electronic. Cred că se respinge, dar haideți să verificăm. Da, se respinge 16 la 7. INTA Restul sunt acoperite și votăm cu privire la INTA 12. Pentru. Împotrivă. INTA 12. Pentru. Împotrivă. Verificăm electronic. Votul este închis. Se adoptă. Inta 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Inta 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 16. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Inta 17 este acoperit. Inta 19 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm acum cu privire la INTA 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la uh, avizul din partea Comisiei pentru Bugete. Bugete 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bugete 4 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. Bugete 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Budget 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bugete 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm la Econ, Econ 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Econ 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Econ 18 pentru, împotrivă, abțineri. Econ 18 pentru, împotrivă. Abțineri se respinge. Econ 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Regii, avizul regii, regii 6 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. Regii 13. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Regii 16. Prima parte. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm acum, prin vot electronic, întregul proiect de raport. Vă rog să votați. Mulțumesc, votul s-a închis. 22 pentru, 3 abțineri. Felicitări raportorului. Vă mulțumim foarte mult. Și continuăm voturile noastre cu avizul privind uh, îmbunătățirea funcționării Uniunii Europene pe baza potențialului uh, tratatului de la Lisabona. Raportor pentru aviz este Petri Sarvama. Dorește raportorul să ia cuvântul? Petri? Nu? Amendamentul 1. Amendamentul 1, proiectul de raport cu privire la aviz. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5. Pentru.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 avizul amendat, vot electronic, votul este deschis. Votul este închis. 25 pentru, 0 împotrivă. Felicitări raportorului. So, wir machen, ja. All the colleagues who want to leave now, please. Colegii care doresc să părăsească sala, vă rog să o facă în liniște. Și continuăm cu punctul 55 de pe ordinea de zi, raportul special al Curții de Conturi cu privire la raportul cost-eficacitate al sprijinului acordat de Uniunea Europeană în domeniul dezvoltării rurale pentru investițiile neproductive în agricultură. Raportorul din partea noastră este uh, domnul Pirinski, iar uh, raportul va fi prezentat de domnul Kinst. Vă rog, aveți cuvântul. Domnule președinte, stimați membri ai Comisiei pentru Control Bugetar, vă mulțumesc foarte mult pentru ocazia de a vă prezenta acest raport special. Dar încep prin a felicita uh, al felicita pe domnul Pirinski pentru documentul de lucru extrem de echilibrat pentru a susține dezvoltarea dura, durabilă a zonelor rurale. Există o serie de investiții, așa zis, non-productive. Particularitatea acestor investiții este că trebuie să contribuie către obiectivele uh, UE Agri și de mediu fără a genera profituri pentru beneficiari. Pentru uh, datorită naturilor non-productive uh, se acoperă 100% din costul de investiție. În perioada, perioada 2007-2013 uh, s-au folosit în jur de 860 de milioane de euro din uh, fondurile europene. În acest raport uh, concluzionăm că susținerea pentru aceste investiții a contribuit la utilizarea cor- corespunzătoare a uh, terenului agricol, însă au existat costuri nejustificat de mari rambursate, ceea ce a dus la o rentabilitate scăzută. 71% din proiectele de audit au îmbunătățit uh, terenurile rurale. Am găsit uh, indicații clare de costuri nerezonabile în 75% din aceste proiecte. Deci doar 18% din aceste proiecte au fost rentabile. Uh, trebuie să ne asigurăm că costurile pentru rambursare sunt rezonabile pentru că aceste granturi au acoperit o parte foarte mare din investiții și acest lucru ar putea să reducă eh, stimulentul pentru beneficiar de a-și reduce costurile. Am găsit că statele membre nu uh, au examinat cu atenție aceste costuri și că s-au rambursat costuri mult mai mari sau uh, statele membre au acceptat ofertele cele mai costisitoare fără să ceară explicații acest, rentabilitatea a fost subminată de faptul că statele membre nu au ținut cont de veniturile generate de aceste investiții, chiar în funcție de uh, finanțările publice. S-au alocat uh, între 75% și 100% de subvenții către investiții cu uh, efecte uh, uh, în mod foarte clar uh, extrem de reduse am găsit și neajunsuri în modalitatea în care s-a gestionat, uh, s-au gestionat aceste fonduri. Deci, uh, un pro, pro, procedură de selecție a proiectelor netransparentă sau insuficient de clară. În al doilea rând, implementarea unor investiții non-productive independente alte scheme comunitare, ceea ce, în, după părerea noastră, reduce uh, sinergia acestor investiții relativ mici, o lipsă de informare în legătură cu rezultatele obținute. Comisia este responsabilă pentru supravegherea implementării corecte a acestor prevederi în statele membre, dar uh, acest lucru a fost introdus doar în 2014, prea târziu pentru a se identifica și rectifica erorile până la sfârșitul perioadei de programare. Așadar, obiectivul până acum a fost să evaluăm dacă uh, problemele din perioada anterioară vor fi remediate în perioada următoare. Statele membre își declară intenția de a îmbunătăți complementaritatea acestor investiții la schemele de mediu și să uh, evalueze mai bine costurile proiectelor. Bineînțeles că vom monitoriza faptul dacă aceste planuri se vor pune în aplicare. Uh, după părerea noastră, trebuie să se facă mult mai mult pentru a se susține aceste acțiuni prin uh, ve- prin vegherea asupra rentabilității investițiilor. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor colegi, vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Care cuvântul raportorul acum, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Thank uh, the Court of Auditors and in particular Mr. Kinst. Mulțumesc Curții de Conturi și domnului Kinst pentru raportul său special, care este foarte cuprinzător. Aș sublinia trei aspecte din acest raport și câteva recomandări unde s-a oprit domnul Kinst. Acest audit a avut loc între iulie 2014 și aprilie 2015. A acoperit uh, sistemele de gestiune și de control legate de aceste investiții non-productive și a examinat 28 de proiecte care reflectau cele mai relevante investiții din patru state membre Portugalia, Danemarca, Regatul Unit și Italia, în regiunea Puglia. În aceste state, aceste state membre reprezintă 80% din cheltuielile din acest fond pen, agricol pentru dezvoltare rurală și 60% din beneficiarii acestei măsuri în 2016 mi se pare foarte important să subliniem o idee din raportul curții și anume că susținerea efectivă pentru aceste investiții non-productive în 71% dintre cazurile auditate au constatat că s-a contribuit la obiectivul de utilizare durabilă a terenului agricol în ceea ce privește protecția biodiversității și cred că mi se pare eronat atunci când se vorbește despre aceste investiții non-productive. În mod clar, acestea nu generează profit, dar sunt foarte productive în sensul în care îmbunătățesc agricultura și calitatea mediului și a vieții locuitorilor din zonă. Și, bineînțeles, îngrijorătoare este rentabilitatea acestor cheltuieli care sunt subminate de procedurile de selecție din statele membre și de lipsa de criterii clare și de monitorizare și control a implementării acestor investiții. Deci am avut aceste constatări nefericite că s-a cheltuit mult prea mult pe proiecte care nu sunt întotdeauna legate de prioritățile dezvoltării agricole și rurale. Așadar, recomandările din documentul de lucru se rezumă la acest fapt. La, în, se, se dorește îmbunătățirea sinergiei cu celelalte proiecte, lucru menționat de către antevorbitorul meu, dar și uh, un rol mai activ din partea Comisiei în uh, acordarea de orientări către statele membre în legătură cu criteriile de selecție pentru acest tip de investiții și verificări că se aplică proceduri clare pentru selecția proiectelor. Aceste proceduri trebuie să fie clare, transparente, verificate efectiv în ceea ce privește potrivirea cu criteriile. Există și o recomandare în legătură cu contribuțiile pentru obiectivele agromediu care trebuie să fie evaluate în perioada de programare 2014-2020 în aceste patru state membre cu procentul cel mai mare de cheltuieli în acest domeniu ar fi utili Uh, ar fi utilă dezvoltarea unor indicatori pe baza cărora să se efectueze rapoarte începând cu acest an, în iunie. Comisia este invitată să acorde definiții suplimentare ale acestor criterii pentru a revela caracteristicile necesare pentru aceste investiții și uh, pentru a facilita decizia dacă se cheltuiește prea mult sau nu. De asemenea, costurile trebuie să fie rezonabile comparativ cu bunurile similare de pe piață în ceea ce privește achizițiile și uh, să se evalueze în mod uh, coerent costurile proiectului în prealabil. Recomandările noastre corespund cu cele ale raportorului și consider că acest raport poate să contribuie la îmbunătățirea calitativă a programării, selectării și executării acestor investiții. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Este un raport foarte important pentru că este un raport uh, în același timp dificil și problematic. E bine că a venit și Comisia Europeană aici pentru ca să discutăm despre el. Mă bucur foarte mult și trebuie să spun că mai avem cu siguranță câteva de discutat. Doamna Schmidt este prima pe lista de vorbitori. Mulțumesc! Un raport foarte interesant. Mie mi se pare că totuși lucrurile sunt puțin mai critice decât uh, le vede raportorul în acest context. Trebuie să ne uităm că partea de alocație de la stat, de ajutor de stat, este mai puțin productivă decât la alte investiții aici. Deci uh, ele acoperă cam 100% din suma investițiilor. În patru țări, Portugalia, Danemarca, Anglia și Italia, între 2007 și 2013 au fost uh, cam 80% din toate investițiile uh, care au fost uh, făcute în cadrul NPI și cred că pentru 28 de proiecte ce e interesant este că numai 5 au fost considerate ca fiind eficiente din punct de vedere al costurilor, ceea ce este foarte puțin. Raportul arată de asemenea și că statele membre dau uh, informații despre costurile de, de investiții care au fost foarte ridicate și nu sunt neapărat justificate. Pe lângă aceasta se menționează în acest raport că există foarte multe lacune în procedura de selecție. Dacă, de exemplu, proiecte uh, au putut beneficia și de altă finanțare din partea Uniunii Europene, ele totuși au fost uh, finanțate din NPI fără să se verifice dacă s-au îndeplinit toate criteriile. Costurile, după cum a zis și raportorul, au fost mult prea ridicate, fără să se facă o verificare a prețurilor pieței cu adevărat. S-a constatat în acest raport și că în toate statele membre în care s-a analizat situația au existat mai multe cazuri în care NPI-ul, față de ceea ce a spus raportorul înainte, a adus mai, multe, mai mult profit uh, și a fost finanțat cu Uh, în această idee de profit de peste 100%. Pe lângă problemele administrative care au apărut aici și care cred eu că sper eu să se rezolve, sper să se rezolve și aceste lacune. Eu îmi doresc ca pe perioada uh, pe care o să mai fiu eu în, uh, în deputat să se facă aceste modificări pentru ca în investițiile neproductive să poate să fie um, rezolvate, să nu mai fie o parte din uh, cotidianul nostru. Mulțumesc. Următorul pe lista de vorbitori e domnul Ali. Mulțumesc, doamnă președinte. First of all, I would like... În primul rând, aș dori să exprim satisfacția cu munca domnului raportor Pirinski în legătură cu raportul special al curții, dat fiind că în, pe perioada 2007-2013 S-au programat în jur de 860 de milioane de euro pe aceste investiții non-productive pentru impact de mediu. Este așadar foarte important să avem o evaluare realistă a acestor rezultate. Curtea de conturi consideră în general că aceste investiții au contribuit la realizarea obiectivelor de mediu și a agriculturii durabile acest lucru a fost uh, non-rentabil. Statele membre au înregistrat costuri de investiții uh, nerezonabil de înalte sau insuficient justificate. Așadar, există și câteva slăbiciuni ale procesului de selecție. Statele membre au selectat uh, proiectele fără a avea criterii transparente. Împărtășim opinia raportorului care a fost prezentată în recomandare și este într-adevăr un raport problematic. Este importante pentru noi sunt propunerile cum ar fi implementarea acestor investiții non-productive în sinergie cu alte măsuri de dezvoltare rurală și de mediu și, în al doilea rând, asigurarea rentabilității. În al doilea rând, orientările în legătură cu criterii de selecție în legătură cu investițiile productive, uh, în introducerea unui proces de monitorizare și, nu în ultimul rând, atingerea unor rezultate clare. Vă mulțumesc. Colegii Teurer, bitte. Domnul Teurer. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Aș vrea să mulțumesc, uh, în primul rând, curs de Conturi pentru acest raport foarte important. În primul rând, uh, evaluarea generală este pozitivă. Cine citește foarte atent acest raport vede că există anumite chestiuni critice care trebuie să fie rezolvate, mai ales la în statele membre. Pe de o parte, să se facă o separare foarte clară față de celelalte programe de mediu care par să fie uh, o chestiune care nu s-a rezolvat încă și nu s-a reușit. Nu știu dacă este de acord cu aprecierea curții și dacă da, nu știu care este măsura concretă pe care o prevede Comisia pentru ca să se schimbe lucrurile pe următoarea perioadă a acestui program. În acest sens, mai sunt și anumite puncte slabe care au fost menționate aici, de exemplu o transparență insuficientă la uh, alegerea proiectelor, cum ar fi, de exemplu, anumite cazuri în uh, Marea Britanie, dar și în uh, Danemarca. Și apoi uh, altă problemă și anume criteriile care, de selecție care nu au fost verificate destul de bine în Italia, de exemplu. În același timp se pune problema, mai ales în regiunea Apulia, în Italia, de ce nu s-a făcut o evaluare la jumătatea perioadei uh, și dacă s-a făcut, s-a făcut una pozitivă pentru că nu s-au uh, socotit aici cheltuielile din prima parte a, a programării. Deci eu aș vrea să știu dacă cineva evaluează o măsură pozitivă, ca pozitivă, deși ea n-a fost încă de fapt pusă în aplicare, mi se pare că aici avem o mică problemă. Și întrebarea care se pune este dacă nu cumva s-au uh, folosit anumite mijloace frauduloase și energie fraudată. Dacă totuși eh, deja se vede un efect pozitiv, deși măsurile nu s-au aplicat, încă atunci totul ar, fi, ar merge în direcția de a spune că să nu mai se aplice acele măsuri. Întrebarea este dacă se poate ajunge prin UDU la astfel de rezultate, fără să se mai eh, cheltuiască aceste fonduri, atunci foarte bine. Întrebarea este cine a evaluat așadar pozitiv măsurile și dacă respectiva instanță poate să fie trasă la răspundere. Cine, care a reușit, cine a reușit deja să facă o evaluare pozitivă la jumătatea perioadei ar trebui să fie tras la răspundere pentru că nu poate să corespundă realității ceea ce uh, s-a stabilit și s-a constatat aici. După părerea mea, trebuie sancționate aceste aspecte și întrebarea este ce s-a făcut de către comisie aici pentru ca să se tragă la răspundere uh, instanțele care s-au implicat. Aș mai putea să mai menționez și alte domenii, dar nu are rost să facem acum aceasta. Am pus întrebări concrete la care aștept un răspuns concret. Vielen Dank. Kollege Savama, bitte. Mulțumesc, domnul Savama. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamna președinte deja folosit cuvintele șocant și în, foarte problematic în legătură cu acest raport. Am parcurs în detaliu concluziile acestui raport și am solicitat cuv- să intervin ca pentru a sublinia în numele grupului PPE că vom examina extrem de îndeaproape constatările acestui raport pentru că este inacceptabil personal, trebuie să avem o abordare foarte critică în legătură cu acest raport. Vă mulțumesc. Mulțumesc. M-am pus și eu pe lista vorbitorilor. Dacă citim raportul, nu avem prea multe idei, de fapt, pentru că e foarte șocant că trebuie să se aplice, de fapt, regulamentul bugetar și regulamentul bugetar spune că dacă un proiect nu își atinge scopurile în asemenea măsură, atunci trebuie să fie stopat acel program. Acest program, clar, după această regulă, trebuie stopat. Avem cam 18% din fonduri care au fost folosite în scopul lor efectiv. Deci vorbim de o jumătate de miliarde de euro care nu și-au atins scopul foarte frumos este când uh, nu se atinge obiectivul, dar nu știm nimic, dar aici nici măcar nu ni s-a comunicat. Deci trebuie luată în serios această întrebare. Nu există nicio dovadă prin care comisia să fi uh, scăzut uh, fondurile pe care le pune la dispoziție. Însă, din păcate, au, concluziile au venit mult prea târziu ca să mai putem să mai uh, tragem vreo concluzie. Acum, ce facem acum? Întrebarea este aceasta. Ce facem pentru următoarea perioadă? Noi suntem totuși cei care am fost aleși de către cei care plătesc impozite. Eu nu pot să-i spun unui contribuabil uh, că așa se practică și nu pot să vând nimănui așa ceva. Deci e foarte gravă situația, e foarte, e chiar foarte gravă și trebuie să constatăm că trebuie luate măsuri concrete aici. Ceea ce, am răspuns, ceea ce am citit până acum în răspunsurile comisiei nu m-am bucurat destul. Poate că s-ar putea face mai mult dacă ne uh, uităm mai atent la ceea ce s-a întâmplat. Thank you very much, Mrs. Chair. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc domnului Pirinski, domnului Kimci și membrilor acestei comisii. Aș dori să vă mulțumesc pentru această ocazie de a schimba opinii în legătură cu raportul special al Curții de Conturi în legătură cu susținerea Uniunii către investițiile non-productive în cadrul politicii de dezvoltare rurală. Mulțumesc Curții de Conturi și domnului Pirinski pentru observațiile și recomandările lor care vor contribui în mod foarte clar la îmbunătățirea implementării, susținerii uh, Uniunii către MPIS. Uh, Comisia este de acord cu Curtea de Conturi că susținerea pentru MPIS a contribuit la uh, atingerea obiectivelor de mediu legate de legate de uh, creșterea valorii zonelor protejate. Comisia notează că majoritatea uh, slăbiciunilor uh, constau din gestiunea din statul membru. Auditul Comisiei identificase slăbiciuni similare. Comisia subliniază că este datoria statului membru de a evalua aceste costuri în timpul verificării administrative prin utilizarea unor sisteme administrative, cum ar fi costuri de referință, să evalueze costurile stabilite în colaborare cu Comisia de Monitorizare și să le um, evalueze în funcție de calitate. Însă, dat fiind că acestea sunt investiții de mediu în agricultură, Comisia a acceptat toate recomandările pentru a îmbunătăți eficiența și susținerea pentru MPS și a luat pași suplimentari pentru a ghida și supraveghea statele membre, pentru a ajuta statele membre și regiunile în programarea și implementarea acestor obiective pentru 2014-2020 Comisia a elaborat orientări în legătură cu fiabilitatea și controlabilitatea acestor măsuri, în special aceste măsuri și a emis orientări foarte extinse în legătură cu criteriile de eligibilitate. În cadrul monitorizării programelor pentru perioada 2014-2020, Comisia a acordat atenție specială controlabilității și verificabilității acestor măsuri, îmbunătățirea um, verificărilor asupra costurilor rezonabile ale achizițiilor publice. În acest context, Comisia a organizat o formare pentru autoritățile de gestiune și agențiile de plată din statele membre și a emis, după cum spuneam, orientări foarte cuprinzătoare în ceea ce privește monitorizarea și evaluarea rezultatelor de până acum. Sistemul de evaluare și monitorizare 2014-2020 va monitoriza această implementare și evaluarea va lua în considerare aceste uh, evoluții în contextul obiectivelor. În ceea ce privește evaluarea eficienței tuturor măsurilor, această evaluare va fi făcută în evaluarea ex post. Însă trebuie să se găsească un echilibru între ceea ce poate să fie făcut prin monitorizare și evaluare și riscul de a avea o povară administrativă excesivă și o povară, povară financiară. După cum comentează Curtea de Conturi, Comisia încurajează sinergii între măsurile de dezvoltare rurală și cele statelor membre să uh, raporteze în legătură cu aceste aspecte. Comisia efectuează o serie de audituri de conformitate în anumite state membre pentru a verifica dacă aceste cheltuieli sunt conforme cu regulile. Aceste audituri au arătat slăbiciuni în gestiunea măsurilor. De aceea, în corecții, s-au aplicat corecții financiare în anumite state membre. Cred că acest lucru este în special valabil în cazul Italiei. Comisia va continua să efectueze audituri de conformitate în statele membre în conformitate cu planificarea de audit. Măsurile și uh, agențiile de plată auditate sunt de, hotărâte în funcție de analiza de risc. Comisia este de părerea că cadrul legislabil aplicabil pro, perioadei de programare 2014-2020 va consolida aceste orientări și că auditul Comisiei din statele membre va asigura o aplicare corectă și eficientă a susținerii pentru MPS. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Naja, also, äh, ich fürchte, damit werden Sie... Mulțumesc. Mi-e teamă că nu o să putem evita să discutăm pentru că trebuie să fim mai concreți. Ce corecturi financiare au existat în ce țări, în ce măsură, care au fost uh, care au fost retragerile. Oricum, ne pare rău că abia acum se poate mm, analiza această perioadă astfel încât nu se mai poate reacționa pentru prima parte a proiectului. Se scrieți în raport că se poate îmbunătăți totul, însă mă întreb ce se mai poate face concret acum. Aici suntem confruntați cu plăți uh, ilegale, de fapt, cu plăți care au fost uh, umflate uh, de ce Comisia nu a reacționat la timp pentru ca să dea indicații statelor membre cum să calculeze aceste prețuri? De ce nu ați cerut statelor membre să scadă um, finanțarea cu, condiționând-o de profitul pe care îl aduce proiectul respectiv. Mi-e teamă că problema a fost pur și simplu clasată fără să se rezolve. Mi-e teamă că ați clasat această problemă și nu ați făcut nimic. v-aș fi recunoscătoare dacă mi-ați răspunde. Mulțumesc, doamnă președinte. Pot să vă spun ce am făcut. În ultima perioadă am făcut trei acțiuni. O selectare ca să putem da răspunsuri concrete și operaționare, o selectare concretă. Am încercat să analizăm așa numitul reasonable of cost, deci raționalitatea costurilor. Apoi am organizat cursuri de formare specifice pentru autoritățile de gestiune și pentru agențiile din țările membre, pentru că trebuie să avem know-how-ul și cunoștințele pentru ca să putem interveni. În ceea ce privește însă activitatea de audit, programul nostru de audit se fondează pe o analiză de risc care ține cont în mod esențial de dimensiunea cheltuielilor. Este evident că o dimensiune de cheltuiel mai mare aduce cu sine un risc mai mare. Acesta este și exemplu pe baza căruia am ajuns uh, la aceste măsuri și astfel am ajuns la măsuri care erau de o amploare mai mare financiară. Și plecând de aici, am început să observăm cu mare atenție uh, Uh, prin intermediul auditării aceste măsuri. Observațiile pe care le-am făcut le-am uh, transpus apoi în uh, corecturi financiare. Lista corecturilor financiare din diferitele state membre care au fost obiectul acestei corecturi vor putea fi găsite în zilele următoare pentru că vor fi publicate. Sper să vă fi răspuns la întrebare. Mulțumesc, doamnă președinte. Ich wiederhole die Fragen gerne nochmal. Warum haben Sie die Projekte? Vreau să repet încă o dată întrebarea de ce ați analizat proiectele 2009-2013 atât de târziu încât nu au putut să mai fie folosite pentru noua perioadă de programare. Deci noi trebuie să calculăm acum că lucrurile vor continua așa ca până acum, înțeleg, nu? Din raportul Curții de Conturi. Și de ce nu ați cerut statelor membre să scadă um, rata de finanțare pentru proiectele care nu menționau, nu funcționau. Nu are niciun rost, eu mă uit la ceea ce mi-a spus dumneavoastră, dar n-are rost să, nu, să evităm această întrebare. Noi am fi vrut de asemenea să mai știm și care sunt în schimbările concrete pe care le-ați făcut, astfel încât ceea ce ne-a scris curtea să nu se mai întâmple. Vă mulțumesc! Je réponds à la question pourquoi nous sommes Vreau să vă răspund la întrebarea de ce am ajuns la auditarea acestui proiect mai târziu față de alte acțiuni de audit pe care le-am făcut. Analiza de risc se bazează pe dimensiunea cheltuielilor. Pentru acest tip de măsuri și pentru ca să fim mai preciși, cheltuiala se referă la aproximativ 860 de milioane de euro, ceea ce este egal uh, cu mai puțin de 1% din întreaga, de, în întreaga uh, cheltuială pentru uh, dezvoltarea rurală. Acesta este motivul pentru care serviciile comisiei, serviciile de audit ale comisiei au preferat să-și îndrepte atenția mai întâi asupra măsurilor care aveau o importanță financiară mult mai mare și după aceea pe măsurile care erau mai mici din punct de vedere financiar. Aceasta este logica analizei de risc pe baza căruia se fondează programul de audit al Comisiei. Aceasta răspunde la întrebarea de ce pe care ne a spus-o dumneavoastră. E clar că suntem pe cale să perfecționăm toate procedurile de audit și suntem pe cale și să introducem toate corecturile financiare care merg mână-mână cu ele. Pot să vă mai trimit câteva documente, cifre în care veți putea observa că activitatea specifică a serviciului de audit în această temă, pe această temă este uh, una foarte importantă activitatea pe care am depus-o noi până acum este una care se concentrează mai ales pe viitor. Adică noi încercăm să facem verificări uh, lunare și să avem o relație periodică cu statele membre pentru ca să se respecte condițiile de implementare ale programelor. Aceasta se face prin uh, intermediul unor liste și ghiduri care sunt foarte detaliate. Dacă vreți să vedeți aceste guidance sau linii uh, directoare, le puteți vedea. Noi le-am uh, avem la dispoziție, putem să vi le transmitem chiar în această zi. Însă, încercarea de a preveni printr-o bună cunoaștere a regulilor toate problemele. Cred că este strategia cea mai bună pentru a putea să evităm uh, această problemă pe viitor. Asta este ceea ce încercăm noi să facem, să stabilim liniile directoare care să permită statelor membre să pună în aplicare programele într-o manieră corectă. Mulțumesc! Hârtia n-a rezolvat încă nicio problemă în lume și suntem de aceea un pic îngrijorați de problemele concrete, dacă vorbim de problemele concrete cu banii, dacă vedem că a fost o plată exagerată pentru serviciile oferite, nu știu ce ați făcut dumneavoastră când ați transmis aceste documente, cum vă explicați că nu a avut niciun efect? Cum vă explicați totuși că lucrurile acestea s-au întâmplat, deși dumneavoastră ați trimis documentele? Uh, mi se pare foarte șocant ce citim în uh, raport. Exact asta este ceea ce nu trebuie să se întâmple cu banii contribuabilului. Exact ceea ce s-a întâmplat aici. Deci, pentru mine ar fi foarte interesant să știu cum își explică Digi Agri ce s-a întâmplat. Pentru că e evident că avem atât de multe fonduri în dezvoltarea rurală că nici măcar nu mai sunteți în, uh, în măsură să urmăriți sumele mici pentru că sunt atât de multe sume mari. Deci la un buget agrar de 50 de miliarde de euro, 500 de milioane de euro poate să pară o sumă mică, dar uh, totuși mm, cred că ar trebui să obținem un răspuns concret. Aveți cuvântul, vă rog. Uh, în ceea ce privește intensitatea finanțării ajutoarelor, aceasta e fixată de statele membre putem să verificăm ex post prin intermediul uh, auditării dacă ajutoarele acordate statelor membre sunt bine oferite și justificate. Dacă nu sunt justificate, putem să intervenim. Este ceea ce facem acum, de fapt. Să nu uităm că Dacă ajutoarele sunt prea scăzute, aceasta ar putea risca să, des- să descurajeze investitorii să investească pe proiecte care sunt extrem de importante pentru cetățeni. E foarte important să încercăm să apreciem și faptul că în raportul curții scrie că finalitățile de mediu au fost atinse, deci din punct de vedere al mediului înconjurător. Pentru aspectele financiare se mai poate corecta și se va putea corecta. Avem deci această posibilitate prin corecturile financiare să corectăm proiectele chiar expost în ceea ce privește intensitatea excesivă a ajutorului financiar. Și aceasta în, din punct de vedere al uh, ajutoarelor deja acordate. Deci astfel putem să prevenim faptul să se mai acorde ajutoare exagerate. Putem interveni ex post pentru perioada anterioară cu audituri și corecturi financiare și ex ante cu uh, linie directoare, uitându-ne spre viitor, printr-o acțiune cât se poate de consecventă prin guidance-uri și prin uh, training-uri oferite statelor membre. E clar că această problemă se uh, găsește la statele membre. Trebuie să acționăm pe statele membre, deci pentru a putea obține corectura acestei probleme. Mulțumesc! Pot să vă întreb câte corecturi financiare ați făcut deja la acest program? Je peux vous la donnée au de la jurne. Pot să vă dau această informație în cursul zilei? Da, mulțumesc foarte mult. Domnul Kinst. Mulțumesc, vă rog să-mi permiteți să profit de această ocazie, pentru că este ultima mea vizită la această comisie înainte de încheierea mandatului și aș vrea să spun câteva cuvinte. Mulțumesc domnului Pirinski, mulțumesc tuturor celorlalți membri care au apreciat pozitiv acest raport. Aș dori să rezum uh, impresiile pe care le-am avut cu privire la acest raport. A fost coordonat uh, bine, Uh, de teoreticieni, dar foarte slab de economiști. s a acord, acordat mult prea puțină atenție economiei și eficienței economice. În statele membre pe care le-am vizitat, am putut observa uh, oameni care ne-au descris uh, timp de două ore efectele de mediu care erau pozitive. Însă atunci când am adresat întrebări simple, de exemplu cum verifică cauzele sau alte lucruri asemănătoare, părea că punem întrebări în limba turcă. Aceasta era problema. Am fost surprinși să constatăm că dacă am ales 28 de proiecte, deci puține dintre ele, șapte de exemplu, erau ilegale. Trebuie s-a dovedit a fi așa ă, de la bun început, pentru că erau oferite unor companii care nu aveau dreptul să beneficieze de astfel de proiecte, iar ulterior am observat pe parcursul implementării proiectelor, de exemplu în Portugalia, că erau și alte proiecte care trebuiau excluse de la eligibilitate pentru că erau anumite companii uh, care nu erau autorizate să fie implicate în astfel de proiecte. În ceea ce privește motivația, în ceea ce privește designul acestor proiecte și programe, nu s-a făcut suficient. Atunci când s-a distins între proiecte cu, uh, și caracterul uh, financiar al acestora, nu s-a făcut o delimitare suficient de clară. Au fost cazuri clare în care beneficiarii au primit, prin intermediul acestor proiecte, și anumite câștiguri și au putut să profite uh, aproape de uh, 100% de finanțare. Într-un stat membru am constatat, cred că este vorba despre Portugalia, că pentru construcția unor ziduri s-au oferit bani 100% pentru investiție, iar de pe măsura 2.1.4, care este o măsură de mediu, banii au fost din nou oferiți pentru restaurarea acestor ziduri. Așadar, aici s-a găsit o, uh, o uh, utilitate a fondurilor de peste 100%. Pentru noi, toate măsurile menționate de comisie reprezintă o proporție mică a programului de dezvoltare rurală nu este singurul criteriu de creștere sau descreștere a profilului de risc al unei măsuri. Atunci când identificăm erori de legalitate sau alte lucruri care afectează eficiența, de exemplu, o țară poate plăti 250 de euro per metru cub de pentru zidurile izolate și alții nu își permit acest lucru, ei bine, noi recomandăm Comisiei să nu urmărească numai aspectele materiale. În uh, cazuri precum acesta, ne-am uh, lovit de aceeași problemă și pe parcursul măsurilor de formare prezentată acum câteva luni, când am observat care a fost intensitatea problemei și considerăm că ar fi trebuit surprinsă de către auditori este important să se corecteze lucrurile pe parcurs și, de asemenea, să se ofere stimulente de îmbunătățire pentru perioada viitoare. Din punctul nostru de vedere, Comisia ar trebui să acționeze în acest fel și să fie mai activă în ceea ce privește monitorizarea. Anumite lucruri sunt cât se poate de evidente și nu trebuie să fie uh, identificate de auditori, cum ar fi monitorizarea generală și uh, designul programelor. Cam atât din partea mea, vă mulțumesc pentru atenție. Da da, putem să ne imaginăm cum reacționează contribuabilii din diferitele state, cei care plătesc. Ei sunt indignați, dar și uh, recipienții sunt uh, indignați pentru că observă modul în care acționează Uniunea Europeană. Se plătesc uh, 250 de euro pe metru pătrat de uh, perete uscat, uh, cu toate că prețul acesta ar trebui să fie de 50 de euro. Așadar, nu putem spune că ne face cinste o astfel de procedură. Putem doar spune că Uniunea Europeană are bani de oferit și un astfel de comportament nu este uh, demn de mândrie. Vă mulțumesc așadar pentru activitatea dumneavoastră am constatat că atunci când avem un raport special cu privire la dezvoltarea rurală, e bine, de cele mai multe ori uh, se identifică foarte multe probleme. Ultimele rapoarte speciale au uh, avut conținuturi destul de șocante, așadar cred că ar trebui să ne aplecăm ceva mai temeinic asupra acestei probleme a dezvoltării rurale. Vă rog să considerați acest lucru ca un anunț pentru viitor. Domnule Kins, vă mulțumesc pentru colaborarea cu noi. Ne-a făcut mare plăcere de-a lungul timpului să lucrăm cu dumneavoastră. Ați uh, avut o activitate fantastică, sunteți de mult alături de noi și noi apreciem în mod deosebit colaborarea cu dumneavoastră. În final, domnul Pirinski are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că toți cei care au participat la această discuție merită să fie menționați și să le fie recunoscute contribuțiile substanțiale și, de asemenea, observațiile orientate către practică. Aș vrea să repet ceea ce am spus la început. Este nevoie de o abordare echilibrată a acestui raport și aș vrea să numesc două cifre din uh, raportul curții. Una care spune că 71% dintre aceste investiții au fost uh, efective și au contribuit la realizarea obiectivelor care au legătură cu utilizarea sustenabilă a terenurilor agricole. Cealaltă cifră indică costuri uh, nerezonabile de 75% în cadrul acestor proiecte și numai 80%, așa cum ați menționat, s-au dovedit a fi rentabile. Așadar, în mod clar, domnule președinte, Cred că ne confruntăm aici cu o situație de investiții care sunt uh, dezirabile, oamenii, societatea și le doresc, iar aceste investiții au fost utilizate într-un mod cât se poate de inacceptabil în aceste cazuri de aceia care au abuzat pur și simplu de aceste fonduri pe care le-au obținut. Așadar, pe scurt, cred că ar trebui să fim mai atenți în abordarea noastră și să insistăm ca statele membre și Comisia să înțeleagă că riscurile nu trebuie evaluate numai pornind de la sumele de bani, pentru că aici există o situație de abuz grosier și așadar apare și un risc foarte mare, pentru că investițiile sunt necesare, sunt de dorit și este simplu de spus, aici trebuie să avem un perete, trebuie să avem un peisaj frumos și oamenii acționează. Așa cum ați subliniat, nu este o concluzie referitoare doar la un abuz de niște fonduri, ci de faptul că se profită de o anumită situație, ceea ce duce la uh, situații de corupție, infracțiuni și așa mai departe. Deci, susțin uh, modul insistent al dumneavoastră de a aborda lucrurile și cred că trebuie ca atitudinea Comisiei să se schimbe față de aceste investiții. Trebuie să avem o altă abordare, o abordare care să evalueze mai bine riscurile, chiar dacă sumele sunt mici, pentru că impactul asupra contribuabililor și modul în care sunt cheltuiți banii, ei bine, acesta a fost dezastruos. Mulțumesc! Președinta, mulțumesc pentru aceste cuvinte cât se poate declare. Cu aceasta am încheiat acest punct de pe ordinea de zi. Poate că de acum rapoartele speciale cu privire la dezvoltarea rurală ar putea să mai fie uh, analizate și aduse la un numitor comun. Mulțumesc! Cu acesta, după cum spuneam, am încheiat partea dezbaterii noastre publice. Nu, îmi cer scuze, spune președinta, mai avem un punct pe ordinea de zi pe care l-am mai amânat și în trecut. Este vorba despre un proiect de aviz uh, și anume combaterea corupției și acțiunile întreprinse în urma rezoluției CRIM Doamna Pitera este raportarea noastră pentru aviz și îi dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, doresc să vă mulțumesc că am putut să lucrez la acest aviz, pentru că astfel m-am mobilizat. Am analizat multe documente care fuseseră realizate de diferite instituții europene. Am citit multe rapoarte, avize și alte documente asemănătoare. De ceva ani, combaterea corupției reprezintă obiectul îngrijorării Parlamentului European, a Consiliului European, precum și a Comisiei. Doresc să subliniez și să fac o afirmație pozitivă că se poate observa cât se poate declar că colaborarea între Parlamentul European și Consiliul European în acest sector s-a îmbunătățit în mod simțitor. În prezent este o colaborare mult mai eficientă decât în trecut. Pentru a ne aminti cum stau lucrurile, crima organizată devine un fenomen tot mai vizibil. Și sunt utilizate instrumente de combatere tot mai radicale. Însă există mereu persoane care doresc să fure din uh, averea publică. De aceea, toate măsurile pe care le luăm trebuie să țină cont de această situație. Trebuie să țină cont de evoluția prin care trece infracționalitatea organizată. În afară de aceasta, ținând cont de globalizarea activităților economice, putem să afirmăm că crima organizată are o dimensiune transfrontalieră. Din acest motiv, cooperarea organelor de la nivel național este absolut necesară. De asemenea, trebuie utilizate și instrumentele comunitare. Avem nevoie de un plan de acțiune european pentru ca lupta noastră să devină mai eficientă. De asemenea, nu trebuie să uităm că măsurile noastre trebuie să respecte principiul subsidiarității și proporționalității și să nu îl pericliteze pe acesta. De asemenea, trebuie să fie alocate și mijloacele financiare corespunzătoare. Combaterea fraudei financiare se bazează pe articolul 325 din Tratatul pentru funcționarea Uniunii Europene. Comisia Europeană adresează în fiecare an un uh, raport Parlamentului European pe această temă și la punctul 1 se amintește că Uniunea Europeană trebuie să combată tot ceea ce contravine intereselor financiare ale Uniunii Europene. Trebuie de asemenea avut în vedere toate posibilitățile care există la nivel național. Din acest motiv, consider că Parlamentul și Consiliul trebuie să ajungă cât mai rapid la un acord cu privire la directiva despre combaterea fraudei. Și aici este vorba și despre combaterea, ă, despre frauda în domeniul ă, TVA-ului. De asemenea, statele membre G20 solicită mai multă transparență în domeniul fiscal. Uniunea Europeană are standarde înalte în acest domeniu, dar acestea trebuie implementate și, de asemenea, este necesară o intervenție mai eficace, mai eficientă împotriva acelor persoane care fraudează. Comisia Europeană lucrează împreună cu țări precum Andorra și Monaco iar în anul 2012 s-au încheiat și acorduri uh, corespunzătoare cu San Marino și cu alte țări. Statele membre ar trebui să se folosească de cele mai bune practici uh, din alte state, acestea trebuie împărtășite, iar uh, statele membre ar trebui să transpună cât mai rapid directiva privind confiscarea activelor provenite din activități infracționale. Și sigur că nu trebuie să uită de principiul subsidiarității în acest context. Un alt fenomen uh, periculos, cunoscut de toată lumea, este faptul că organizațiile infracționale lucrează și cu alt tip de organizații care sunt active în domeniul financiar și economic la toate nivelurile. Aceste organizații nu sunt uh, niște organizații criminale, însă ele colaborează cu organizații criminale, ceea ce presupune anumite riscuri. Și există și directiva privind combaterea spălării banilor. Aici este vorba despre prevederi care vizează fundațiile și alte organizații Și ar fi bine dacă Uniunea Europeană ar uh, adera la grupul de state împotriva corupției din cadrul Consiliului Europei, grupul Greco. Din ianuarie 2014, instituțiile Uniunii Europene au obligația de a uh, raporta irregularitățile, ceea ce duce la rezultatul că greșelile grave de la nivel administrativ al Uniunii Europene sunt făcute publice. Este regretabil că anumite instituții nu au pus încă în aplicare aceste principii. Însă, statele membre ale Uniunii Europene trebuie să fie încurajate să instituie un program de protecție a martorilor și de asemenea de protecție a denunțătorilor. Există programe precum Hercule sau altele care se preocupă de protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene Și aici este vorba și despre protecția monedei euro împotriva falsificării. Și aceste programe, de asemenea, vor uh, contribui la combaterea activităților infracționale transfrontaliere. Trioul, format din președințiile Olanda, Slovacia și Malta, va aborda acest subiect și îl va transforma într-unul prioritar. Nu se va lucra numai pe marginea acestor subiecte, ci și uh, parchetul european va fi un subiect care va fi tratat cu prioritate. Mulțumesc încă o dată tuturor celor care au lucrat împreună cu mine la acest raport. Nu a fost o activitate facilă și doresc să amintesc că amendamentele pot fi înaintate până la data de 16 martie la prânz, ora 12. Aștept cu nerăbdare comentariile și sugestiile dumneavoastră. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, uh, stimate colegă, mai ales pentru grija și temeinicia cu care ați abordat acest subiect. Este un uh, subiect foarte complex, care are multe trimiteri transversale uh, către bugetul Uniunii Europene, către alte domenii economice și observăm că aceste domenii economice sunt întotdeauna interrelaționate cu infracționalitatea organizată, se încearcă fraudarea, așadar mulțumim foarte mult pentru că ați tratat cu atâta temeinicia acest cuvânt. Dau uh, acest uh, subiect. Dau cuvântul domnului Balcitis. Uh, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să salut munca raportorului pentru analiza foarte aprofundată a Uh, problemelor cu care se confruntă Uniunea Europeană, corupția și alte uh, crime și cred că trebuie să acordăm atenție mai mare acelor probleme care au fost pe ordinea noastră de zi pentru mai mult de 5 ani. Aici este vorba de schimbul de informații între statele membre, de exemplu. Statele membre au trebuit să înființeze un sistem comun de notificare în ianuarie 2014. Înțelegem că nu toate statele membre doresc să uh, dezvăluie problemele de pe teritoriul lor și unele state membre nu vor să dea niciun fel de informații. Unele state membre, într-adevăr, transmit informații fără nicio problemă, dar trebuie să dar uh, transmit informații în legătură cu realizările lor și nu în legătură cu problemele lor. Eu cred că ar trebui să ca aceste informații să fie publice și uh, aici uh, ar fi extrem de util un procuror european, însă bineînțeles că acest, această instituție este încă în stadiu de proiect. Avem nevoie de o bază de date corectă, uh, corespunzătoare din partea Comisiei Europene și această bază de date trebuie să fie accesibilă autorităților naționale și instituțiilor europene care se ocupă zilnic de cooperarea și coordonarea bazelor de date naționale. Uniunea Europeană trebuie să lupte împotriva corupției și Consiliul Europei uh, adoptă măsuri, însă nu a, au primit informațiile necesare. Trebuie să fim practici și să supraveghem statele membre Uh, un sistem voluntar nu este suficient, avem nevoie de un sistem foarte clar care să permită instituțiilor europene să monitorizeze implementarea diverselor proiecte. Să uh, vadă cum sunt implementate programele legate de politica agricolă comună pentru a ne asigura că fiecare bănuț este cheltuit corespunzător. Vă mulțumesc foarte mult mai dorește și altcineva să intervină din numele comisiei? A, nu, îmi pare rău. Domnul Vali are o întrebare. Îmi cer scuze la colegi, dar vreau și eu să spun ceea ce mi-am notat aici în timpul discuției. Eu cred că acest aviz e foarte important uh, și trebuie discutată în uh, Comisia Libe noi din partea COCOBU ar trebui să ne concentrăm mai ales pe argumentația noastră principală, adică să încercăm să reafirmăm care sunt nevoile de protecție ale bugetului Uniunii de acest flagel care cu siguranță atacă și fondurile care au fost alocate. Trebuie să subliniem problema și a um, licitațiilor, a apelurilor de oferte. Aici sistemul trebuie îmbunătățit și de multe ori creează probleme dacă este eficient acest sistem organizațiilor criminale, mai ales în ceea ce privește infrastructurile. Avem diferite rapoarte care vorbesc de acest lucru și fapte care demonstrează cum în anumite apeluri de, ofră, de ofertă criminalitatea reușește să ajungă la resurse și să recicleze foarte mulți bani și să spele foarte mulți bani. Altă problemă este națională a criminalității organizate. Dacă nu avem sisteme bune de uh, stabilire a unui schimb de informații, de date între state, atunci fraudele sunt cu siguranță foarte ușoare și în sectorul TVA. Foarte dificil este să încerci să Um, combate această, um, această criminalitate organizată. E o problemă care a început să atace întreaga lume. Așadar, mi se pare foarte important să găsim legătura între reciclarea fondurilor, crima organizată și uh, acțiunile noastre. Am văzut un raport Eurodet pe, cu privire la spălarea banilor și am văzut că există țări cum ar fi Luxemburgul, Germania și Italia, în care se spală foarte mulți bani și în care n-au fost implementate recomandările care au venit din partea Parlamentului și din partea Uniunii Europene în general. Așadar, cooperarea dincolo de motivele politice, naționaliste sau naționale, este esențială pentru ca să putem să combatem împreună acest cancer, că altfel nu-l putem numi, uh, fără de care nu putem avansa și nu putem uh, introduce în uh, această, acest document, așadar uh, decât dacă introducem aceste aspecte importante, vom avea cu adevărat o bătălie reală de purtat. În ceea ce privește concret măsurile, criminalitatea organizată și legătura acesteia cu fenomenul imigrației este o problemă nouă avem în Italia o problemă foarte mare legată de această relație. Foarte multe persoane care ajung uh, pe coastele Italiei sunt uh, imediat interceptate de către cei care se ocupă de crimă organizată și sunt folosite și pentru a putea fi folosite pentru muncă umilă la costuri ridicole. Să nu mai vorbim aici de prostituție. Deci uh, ar trebui să facem o legătură cu aspectele noi ale crimei organizate, care sunt acum într-adevăr uh, la ordinea zilei și trebuie să încercăm să combatem, deci, uh, <coughs> prostituția și uh, folosirea, utilizarea și exploatarea lucrătorilor la costuri foarte reduse de muncă. Criminalitatea organizată legată și de mass mediu, de, de uh, um, mediu înconjurător, de infrastructuri, sunt de asemenea o problemă și uh, licitațiile, o altă problemă, după cum am zis, de multe ori și în spatele unor licitații se ascund crime împotriva mediului înconjurător. În situații în care, de exemplu, avem lucrări în curs societățile care au câștigat licitația folosesc, de exemplu, substanțe periculoase în interiorul uh, deșeurilor, în interiorul uh, haldelor pe care le gestionează și acolo transparența e foarte proastă și de aceea se întâmplă foarte des așa ceva. Foarte multe țări nici măcar nu au o lege care să blocheze și să pedepsească aceste comportamente. Așadar, e esențial și aici să avem un cadru pentru ca să acționăm. E foarte important să nu permitem acest tip de practică. Apoi, în ceea ce privește protecția martorilor și a informatorilor, o temă esențială de asemenea care s-a tot discutat la noi în comisie, va trebui să introducem deci ceva în raport și despre protecția martorilor. Cam acestea ar fi punctele esențiale. Sper să fie posibil ca doamna raportor să ne întâlnim odată pentru ca să putem să le punem pe hârtie, să vedem ce se poate introduce în interiorul acestui raport pentru ca să devină eficient. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Colegii mei au menționat deja majoritatea aspectelor pe care vreau și eu să le discut. Am o întrebare cu privire la comisie. Înainte, când vorbeam de criminalitatea organizată și de combaterea fraudei, am discutat despre măsurile care se iau în cadrul dreptului penal. În acest context s-a constatat, de exemplu, că urmărirea penală este foarte diferită. Întrebarea mea este care este situația cu privire la introducerea parchetului european EPPO. N-am mai auzit de mult nimic de parchetul european. Poate că ați putea să ne dați ultimele informații aici sau dacă nu este posibil, eventual să ne transmiteți în scris ce se întâmplă, pentru că noi, Comisia de Control Bugetar, suntem foarte interesați să se facă un progres în acest domeniu atât de important al legislației. Da, mulțumesc. Doamna Ulrich are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Pe scurt, despre ultima întrebare cu privire la parchetul european, Președinția Consiliului din ultimul an a făcut progrese foarte mari și președinția olandeză a încercat la începutul anului să preia lucrurile așa cum au fost ele lăsate și uh, conduce acest dosar cu multă celeritate. Între timp avem un acord de principiu care însă n-a fost formalizat încă, dar a fost deja stabilit acest acord de principiu despre chestiuni atât de importante precum structura parchetului european competențele acestuia, măsurile investigative pe care va putea să le ia și uh, anchetele transfrontaliere. În momentul de față suntem pe cale să finalizăm discuția în ceea ce privește partea administrativă și financiară. Uh, suntem deja foarte departe și ceea ce este acum important este protecția datelor și um, chestiunile care țin de prevederile finale. Apoi trebuie să ne uităm la întregul pachet să vedem dacă se poate să ajungem la un, uh, un pachet și la un acord. Sunt absolut de acord cu cei care au subliniat că este foarte important să avem o comunicare și o colaborare funcțională între toate instituțiile. E vorba și de parchetul european, aici va fi esențial, tocmai din cauza competențelor partajate. Dacă nu avem un schimb de informații care să funcționeze perfect între instanțele naționale de justiție și uh, parchetul european, atunci nu vom putea să facem o implementare ușoară a acestui proces. Credem că va fi foarte important și să avem un schimb bun de informații între uh, OLAF și uh, parchet, pentru ca să se poată transmite informațiile și între aceste două instanțe și măsuri preventive, de asemenea, ar mai fi de dorit la nivelul comisiei. Ele trebuie însă luate la timp. Adoptarea și acordul politic cu privire la noul regulament Europol a făcut un pas important în direcția care trebuie, pentru că acolo există posibilitatea acum pentru OLAF să se facă o verificare uh, de costuri în sistemul european Um, prin uh, intermediul unui hit-no-hit, uh, așa numit sistem hit-no-hit, pe care vrem să-l introducem și la um, nivelul parchetului european și pentru Europol și pentru Eurojust. Sperăm că acest schimb de informații a celor implicați să poate să creeze o legătură bună și să îmbunătățească lucrurile. Un ultim cuvânt cu privire la directiva um, despre achizițiile publice. Uh, Știți că de curând a existat o formă îmbunătățită a acestei directive care trebuie să fie pusă în aplicare. Sperăm că această punere în aplicare se ducă la o îmbunătățire a transparenței procedurilor și la o reducere a fraudei în cadrul achizițiilor publice. Vă mulțumesc! Mulțumesc! În ceea ce privește protecția datelor, am discutat despre acest lucru, mai ales acum în criza refugiaților. A existat un caz al unui uh, făptaș din atentatele de la Paris. Am văzut că acest uh, terorist avea șase identități diferite în uh, mai multe state membre ale Europei și, Euro- și până acum autoritățile nu știau că era vorba de aceeași persoană. Deci nu putem să conservăm o metodă cum este astfel de protecția datelor, astfel încât să nu avem de fapt un real schimb de date între autorități. Deci protecția datelor joacă un rol uh, foarte important ca să putem combate criminalitatea organizată. Uh, cred că nu putem să rămânem, să ne, nu putem să ne permitem să rămânem ineficienți în continuare. Aceasta e prima mea întrebare. Și a doua întrebare am văzut ultimele texte, nici măcar nu se mai vorbește despre Olaf în ele, când se vorbește de parchetul european. Vreau să știu dacă e o întâmplare. Și doamna Aia la Sender mai dorește să ia cuvântul Ines. Sí, eh, bueno, en primer lugar que... Mulțumesc. În primul rând doream să o felicit pe doamna Pitera pentru proiectul său de aviz și cred că, care cred că este foarte interesant și în plus cred că rămâne o frustrare la sfârșitul lucrărilor Comisiei CRIM că nu există um, implementarea acestor propuneri. Eu am făcut o propunere ca această comisie să aibă și titlul Lupta împotriva crimei organizate Aș dori să insist pe tema statului de drept. În acest moment avem una dintre problemele cele mai grave pe care le avem este situația diverselor sisteme juridice din statele membre. Și aici uh, există o încercare de condiționare foarte puternică. Trebuie să reflectăm așadar necesitatea separării puterilor în stat și garanția independenței puterii judiciare în statele membre. Lucru care trebuie să fie susținut și la nivel european, pentru că acțiunile noastre la nivel european pot să fie garantate doar dacă uh, printre nivelurile de aplicare avem independența judicia, justiției în lupta împotriva crimei organizate și a corupției. În al doilea rând are dreptate președinta noastră că există o serie de uh, disfuncționalități în coordonarea transmi, transmiterii datelor. Nu știu în ce măsură a apărut în presa germană acest lucru ca protecția datelor. Eu uh, cunosc uh, acest subiect pentru că am lucrat în ceea ce privește transmiterea datelor în cazul amenzilor transfrontaliere, în cazul uh, transmiterii acestor date în cazurile penale, mm, nu este doar o problemă de protecție a datelor, ci ține de inexistența unui sistem extins de informații secrete europene. Aceste sisteme de informații secrete naționale nu au niciun interes de a transmite altora informații uh, prețioase dacă nu au un mandat, în primul rând și în al doilea rând, o acoperire la nivel european. Așadar, asta încercăm noi să promovăm la sede, să existe un sistem european de informații secrete, de transmitere acestor informații. În, după aceea, în legătură cu criza refugiaților, săptămâna trecută am fost în Italia, uh, am examinat misiunea Sofia și există din ce în ce mai multe date că banii generați din traficul de persoane, există chiar și confruntări între traficanți, uh, uh, pentru că unii taxează dublu sau chiar triplu decât alții pentru introducerea de, ilegală de refugiați, că uh, această plată a traficanților este legată de finanțarea terorismului. Deci apelurile traficanților sunt uh, către uh, statele europene. Așadar, este foarte important să avem această putere de um, a monitoriza aceste apeluri făcute de către traficanți și să vedem unde ajung banii care rezultă din acest trafic de persoane în cazul refugiaților. Domnul Ulrich? Doamna Ulrich. Mulțumesc. În legătură cu prima întrebare, protecția datelor. Cu toții am reușit, uh, înainte de Crăciun, după patru ani de discuții, să discutăm despre regulamentul uh, pentru protecția datelor, regulamentul nou și directiva care face parte din acesta și uh, domeniul de punere în aplicare în legislație. Acum acesta va fi și standardul de aplicare al tuturor celorlaltor regulamente care vor fi luate și concepute în cadrul protecției datelor și la procurorul european și la parchetul european. Avem un echilibru foarte dificil de obținut între dificultatea de a obține datele pe internet, posibilitățile tehnice de astăzi și, pri, și în același timp sfera privată și protecția acesteia. Există jurisprudență însă în acest domeniu, o jurisprudență care se implică mai ales pentru dreptul fiecărui cetățean. E o discuție foarte complicată și delicată care tocmai se încheiase, dar probabil va fi relansată în uh, acest context. Sunt de acord cu dumneavoastră. În ce privește rolul OLAF-ului și parchetul european uh, în acest context, am discutat diferite prevederi. Uh, nu s-a ajuns încă la un acord, însă există ceva în acel regulament care va vorbi uh, rolul, de rolul OLAF și e vorba de protecția um, parchetului european în acest context și de ceea ce va face parchetul european pentru ca să reușim uh, în tot, pe total să avem un sistem eficient care funcționează și care să poată proteja interesele financiare. Mulțumesc! Da, mulțumesc! Termenul de depunere a amendamentelor este 4 martie la ora 12 și pe 20 aprilie vom uh, discuta despre amendamente. Dorește raportoarea încă o dată cuvântul? Doamna Pitera dorește cuvântul încă o dată? Da, mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori doar uh, să mulțumesc pentru toate comentariile făcute de colegi. Vreau să vă spun și de ce nu am vorbit despre migrație momentan. Comisia LIBE este cea care trebuie să discute despre această temă și va fi uh, tratată la LIBE în contextul actual. Însă aș vrea să mai adaug faptul că acest aviz pe de o parte, spune ceva evident, pentru că știm că este proastă corupția, dar este un fenomen uh, grav. Trebuie însă să ne asigurăm că nu se uh, încalcă drepturile democratice, pentru că suntem într-un stat de drept și trebuie să funcționeze principiile statului de drept. Avem nevoie așadar de un mijloc care să funcționeze, să nu uităm de democrație și de aceea este foarte important să găsim un echilibru. Mulțumesc! Da, Grecia primește în 2015 655 de milioane de euro din Fondul pentru Refugiați. Aceasta a fost declarația Comisiei în Comisia pentru Bugete săptămâna trecută, deci 655 de milioane și trebuie să întrebăm unde merg acești bani și cine îi primește concret. Cred că criminalitatea organizată este legată de plăți de multe ori, pe de o parte, și pe de altă parte este legată de faptul că Uniunea Europeană trebuie să pune anumite structuri la dispoziție. Există un, um, un studiu care, pe care vom putea analiza. Am ajuns la sfârșitul ședinței noastre publice și la sfârșitul ordinii de zi. Acum avem reuniunea coordonatorilor la ora 11 pentru care vreau să vă rog să fiți prezenți. Până atunci se întrerupe ședința. Mulțumesc!